Uh, we are coming to very important voting. Am ajuns la momentul unui vot foarte important. Încă o dată vă rog să vă ocupați locurile.